Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului uh, European, stimate doamne, stimați domni. Domnule președinte, în momentul în care ne-am întâlnit pentru prima dată, mi-ați spus cât de importantă este pentru dumneavoastră, cât de important este pentru dumneavoastră un sector durabil al transporturilor la nivel european. Și mi-ați prezentat și detalii cu privire la toate angajamentele pe care vi le-ați asumat. În urma discuțiilor cu dumneavoastră mi-am dat seama cât de multe experiențe comune avem. Amândoi am trăit uh, la umbra cortinei de fier, dumneavoastră la Berlin, eu la Bratislava. Împărțirea de pe atunci a Europei nu mai poate fi imaginată astăzi de generația tânără. Tocmai de aceea integrarea europeană din ultimii 50 de ani a fost o mare transformare. Bineînțeles, transportul a fost puternic afectat de acea împărțire din trecuta Europei. Tocmai de aceea, prioritatea mea va fi aceea de a depăși uh, obstacolele deci, în continuare existente. Voi încerca să implementez toate acele tenteuri care vă sunt atât de dragi. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, și eu am candidat la uh, Parlamentul European, la fel ca și dumneavoastră și am fost ales, la fel ca și dumneavoastră, m-am întâlnit cu cetățenii și știu clar că, care sunt domeniile politicii europene care sunt foarte importante pentru cetățeni. Cetățenii au confirmat faptul că transportul și o bună infrastructură în acest domeniu sunt foarte importante pentru ei. Parlamentul European a crescut de trei ori bugetul uh, pus la dispoziția construcției coridoarelor transeuropene. Și acesta este practic uh, cel mai important semnat pe care l-am trans- semnal trans- pe care l-am transmis cetățenilor europeni. Transportul și mobilitatea se află în centrul integrării europene și cred că Europa în secolul 21 merită un, un sector al transporturilor uh, cât se poate de, ca, uh, de calitativ. Avem nevoie de siguranță și de asemenea intermobilitate. Avem nevoie ca sectorul transporturilor să se transforme într-o coloană vertebrală a societăților noastre creșterea economică și crearea locurilor de muncă reprezintă prioritățile Comisiei Juncker și cred că mandatul uh, acesta pentru care am fost desemnat poate contribui la atingerea acestor ambiții. Voi dori, uh, îmi doresc să colaborez strâns cu dumneavoastră în, uh, pentru a crea, pentru a folosi cât mai bine cu putință cele 300 de miliarde de euro oferite uh, proceselor de modernizare a infrastructurii europene. Dar pentru toate acestea avem nevoie de proiecte de calitate, o colaborare strânsă cu BEI și de asemenea o colaborare strânsă cu sectorul privat. Doar așa vom putea să scoatem Europa din criză și putem să-i dăm Europei infrastructura uh, cea mai bună de care are nevoie în secolul secolul 21 și bineînțeles că toate acestea trebuie să se bazeze pe o viziune cât se poate de clară care să pregătească Europa nu doar pentru ceea ce e necesar în momentul de față, ci și pentru ceea ce va fi uh, necesar peste 10, 20, 30 de ani. Tocmai de aceea avem nevoie de sisteme de transport inteligente și avem nevoie de rețele intermodale integrate baze, bazate pe tehnologiile digitale și de satelit. Avem nevoie de noi servicii și produse care să le permită cetățenilor europeni și companiilor europene să acceseze opțiuni de transport cât se poate de viabile uh, și pe care să le acceseze doar prin apăsarea unui, uh, unei căsuțe pe ecranul telefonului pe eh, ecranul telefonului. Din ce în ce mai mulți cetățeni europeni trăiesc în mediul urban. Transportul, eh, tocmai de aceea, trebuie să se bazeze pe cele mai inovatoare soluții, pentru că doar astfel com- competitivitatea va reveni în Europa, pentru că astfel vom reuși să creăm locuri de muncă pentru tineri și vom oferi stabilitate, de asemenea, celor 11 milioane de angajați în sectorul transporturilor. De, ave- de asemenea, avem nevoie de un sistem al transporturilor cât mai sigur, cu putință. Mă puteți întreba cum anume putem uh, transforma în realitate această viziune. Ei bine, am vorbit deja despre rețelele TNT și vreau să vă spun încă de pe acum acum că aceste proiecte vor reprezenta o mare prioritate a mea. Voi lucra asupra tuturor coridoarelor, voi încerca să depășesc toate blocajele uh, care continuă să existe și nu voi exista. în a utiliza principiul uh, folosește sau pierde uh, pentru a păstra la nivel înalt angajamentul statelor membre. Voi lucra uh, strâns cu dumneavoastră asupra propunerilor uh, legislative încă aflate în discuție, precum al patrulea pachet uh, feroviar sau politica cerului unic european. Trebuie să facem mari progrese în aceste domenii. Aceste dosare sunt uh, unele foarte sensibile și pentru depășirea acestui caracter sensibil nu putem să folosim decât instrumentul reprezentat de dialogul social. Lucrând cu uh, actorii sociali vom putea să creăm, uh, să folosim tehnologia nouă în domeniul transporturilor fără a scădea standardele sociale. Uniunea Europeană a cerut întotdeauna și a, și a promovat întotdeauna drepturile pasagerilor în uh, toate uh, sectoarele transportului. Și tocmai astfel, prin această insistență, companiile au uh, fost determinate să-și schimbe politicile anti-consumatori. Uh, Cred că interoper- interoperabilitatea trebuie să fie asigurată la nivelul tuturor sectoarelor uh, sau mijloacelor de transport. Trebuie să folosim uh, toate instrumentele care ne sunt uh, puse la dispoziție, care au fost deja coagulate, precum EMTS și alte instrumente. Acestea există așadar deja și trebuie să fie folosite. Trebuie să le folosim și pe acestea, dar și uh, diferitele alte întreprinze comune, precum Cezar sau Shift to Rail. Trebuie să, ne, să le folosim pentru a aduce beneficii cetățenilor. Doar astfel cetățenii și companiile vor, fi, vor beneficia de beneficiile de care au uh, au uh, nevoie și de care, pe care le merită. De asemenea, trebuie să sprijinim sectorul feroviar și asta cât mai curând cu putință. Sectorul aerian, de asemenea, trebuie să fie uh, sprijinit. Avem nevoie de un uh, cer unic european în, același, în adevăratul sens al cuvântului. Nu putem să le obligăm pe companiile aeriene să piardă în continuare cât, circa 5 milioane de euro uh, pe an din pricina lipsei cerului unic european. Trebuie trebuie să sprijinim dezvoltarea aeroporturilor. Dacă nu luăm deciziile potrivite cât mai curând cu putință, e clar că pe viitor vom avea mari deficiențe, la, deficite la nivelul uh, industriei aeriene și uh, sectorului aer, aerian. Cezar face multe uh, bineînțeles, și sunt sigur că industria va, europeană, din acest punct de vedere, va rămâne una foarte competitivă, tocmai datorită celor uh, stabilite de Cezar. Uităm uneori că circa 75% din uh, exporturile și importurile noastre circulă pe um, apele și pe mări. 40% dintre flotele la nivel mondial sunt europene și tocmai de aceea trebuie să ne concentrăm și asupra sectorului maritim. Trebuie să ne asigurăm că acest sector, la fel ca și celelalte, este foarte integrat în această Uh, în acest spațiu unic european al transporturilor. Porturile trebuie să fie bine dezvoltate și să fie legate de, de coridoarele pan-europene. Avem nevoie de un uh, spațiu maritim unic, fără bariere. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva emisiilor de dioxid de carbon și a polorii aerului. Trebuie să colaborăm tocmai de aceea cu uh, toate organizațiile internaționale, precum ICAO și altele. Cooperarea la nivel uh, internațional este esențială. De asemenea, uh, Căile fluviale sunt foarte importante. Acestea pot duce la scăderea sau utilizarea acestora poate duce la scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Din păcate, flotele fluviale sunt uh, adeseori înve învechite și unele dintre fluvii, fluvii precum uh, Dunărea, sunt folosite doar la 15% din uh, capacitatea sa. Naiades ne poate ajuta însă să îmbunătățim situația la nivelul acestui sector și să ajutăm de asemenea armatorii. Vom voi încheia acum cu transportul rutier. 72% dintre uh, pasageri sunt trans, transportate uh, cu mașina. 42% dintre mărfuri sunt uh, transportate pe șosele. Trebuie tocmai de aceea să organizăm mai bine transportul rutier, asta pentru a nu uh, permite în continuare unui număr de 1 din 4 camioane să călătorească goale pe șoselele noastre. Uh, de asemenea, trebuie să folosim și în acest domeniu principiul uh, polotorul plătește, asta pentru a obliga statele membre să, -și să creeze o politică a transportului rutier mai eficientă. De asemenea, consider că trebuie să uh, Vorbim și despre regulile deja agreate, precum uh, cea privind capotajul. Aceste reguli au fost uh, create pentru a îmbunătăți uh, uh, siguranța Uh, și de asemenea pentru a scădea emisiile de dioxid de carbon. Cred că trebuie să facem mai multe în acest domeniu și să ne asigurăm că toate aceste reguli sunt respectate. Trebuie de asemenea să luptăm împotriva deceselor uh, provocate de transportul ratier, rutier. 26.000 de victime anual e un număr prea mare pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră. Siguranța trebuie să fie cuvântul cheie pentru toate modurile de transport și Europa va rămâne în continuare cea mai uh, sigură Uh, cel mai sigur spațiu al transportului la nivel uh, mondial. Vom avea mai mult ca sigur în curând uh, vehicule intel- inteligente. Acesta este, este, aceasta este calea care trebuie să fie urmată în sectorul rutier, dar pentru toate acestea avem nevoie de o infrastructură rutieră cât se poate de inteligentă și de asemenea avem nevoie de reguli cât se poate de clare. Sunt foarte încântat să Uh, văd că spațiul și transportul uh, sunt reunite din nou. Spațiul, uh, sectorul spațial se apropie acum de utilizatori. E un moment potrivit pentru că viitorul spațial european va fi unul plin de provocări. Până în anul 2020, Europa trebuie să Uh, transforme în programe utilizabile programul Galileo, Copernicus, etc. În acest scop vor fi puși sau uh, puși pe orbită peste 30 de sateliți în următorii 5 ani. Baza solidă a Europei, uh, baza industrială, este de net Dar, bineînțeles, și această industrie uh, trebuie să fie stimulată cercetarea, crederea, uh, cercetarea, uh, creșterea trebuie să fie stimulate dacă e să avem în continuare această uh, competitivitate. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni beneficiază de cele mai bune servicii, indiferent dacă caută previziunile meteo sau își verifică contul bancar. Să nu uităm că oricare ar fi, sau pentru multe dintre activitățile umane depind practic de uh, sateliți. De fapt, 7% dintre activitățile la nivel european de, depind de, de rețelele de satelit, bineînțeles, însă uh, problemele uh, n-au întârziat să apară. Dar cu toate acestea, accidentul uh, care a avut loc la punerea în orbita unui, unuia dintre sateliții Galileo nu ar trebui să ne dezarmeze. Din potriva, ar trebui să luptăm mai mult pentru punerea în aplicare a planului nostru uh, spațial, politicii noastre spa- spațiale. Domnule președinte, transportul este un domeniu care atinge pe toată lumea. Este uh, coloana vertebrală a societății moderne. Industria transportului uh, europeană arată competitivitatea și spiritul inovator la nivel european. Și dacă voi fi confirmat în calitate de comisar, voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru a avea această, acest rol de conducător uh, global uh, să avem infrastructura pentru secolul 21, să creștem economia și să creăm locuri de muncă pentru a proteja mediul și pentru a avea uh, mai multă inovație. Mulțumesc foarte mult!